Ladies and gentlemen, dear colleagues, now we will start. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vom începe acum reuniunea noastră comună extraordinară uh, alături de oaspeții noștri foarte specia special de astăzi. Eu voi interveni în limba finlandeză, deci probabil veți avea nevoie de căști. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minulla on kunnia... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, este o onoare astăzi să co-prezidez împreună cu David McAllister, președinte um, al Comisiei um, AFET, deci pentru afaceri externe, și împreună cu uh, Cristian Preda, vicepreședinte al acestei comisii, această uh, reuniune. Eu uh, o înlocuiesc pe Linda McEvan, președinta Comisiei pentru Dezvoltare, care în momentul de față este la Marrakesh, uh, prezidează delegația Parlamentului European pentru adoptarea Pactului pentru Migrație al ONU. Am plăcerea de a ura bun venit uh, reprezentantei uh, domnului Oleg Sentsov, laureatul premiului Zaharov 2018, uh, Natalia Kaplan, verișoara sa. A fost invitat și avocatul său, însă din cauza aspectelor organizaționale, de zboruri, nu a putut fi alături de noi în această seară. De asemenea, mă bucur să văd în sală doi alți candidați la premiul Zaharov. Um, părinții uh, domnului uh, Nasser Zef Safi și reprezentanții unor ONG-uri um, din Marea Neagră, din Marea Mediterană ținem uh, această reuniune cu delegațiile implicate în acordarea premiului Zaharov. Este vorba de uh, delegația de, uh, uh, pentru, cu Ucraina, domnul Darius Rozati o reprezintă și Otmar Caras, reprezentant al delegației de cooperare UE-Rusia. Dați-mi voie să vă amintesc că Parlamentul European acordă premiul Zaharov pentru libertatea de conștiință din 1988 unor organizații sau persoane care prin acțiunile um, sau mărturiile lor um, ne amintesc cât de important este să apărăm și să respectăm drepturile omului și libertățile fundamentale. De-a lungul anilor, acest premiu a devenit um, mărturia angajamentului nostru colectiv pentru protecția drepturilor omului și, uh, de asemenea, a arătat uh, sprijinul nostru pentru cei care luptă pentru libertate și justiție în fiecare zi în întreaga lume. Mai sunt multe locuri în lume în care grupuri și persoane luptă zilnic pentru drepturile fundamentale, pentru posibilitatea de a-și determina uh, Uh, cursul vieții și propriul viitor. Iar această luptă arată cât de important este întregul cadru pentru drepturile omului, dar cât um, de ușor el poate fi distrus. În timpuri dificile, um, după criză, um, urmată de criză, uh, nu trebuie să Um, fim tentați să cedăm în domeniul drepturilor omului după ce am luptat atât de mult pentru ele, numai um, sub pretextul securității. Aș vrea de asemenea să vă amintesc că doi foști uh, ai premiului Zaharov, domnul doctor uh, Denis Mukwege, uh, laureatul 2014 și Nadia Murad, laureata Zaharov 2016, au fost laureați cu premiul Nobel pentru pace. După cum a spus și președintele Tajani, este o enormă bucurie pentru Parlamentul European Um, să vadă că premiul Nobel pentru pace a fost acordat astăzi, uh, a fost anul acesta, mă scuzați, um, unor laureați uh, ai premiului Zaharov. De, uh, cinci laureați ai premiului Zaharov au obținut și premiul Nobel pentru pace. Și cred că asta arată angajamentul și munca Parlamentului pentru sprijinirea și apărarea drepturilor omului la nivel mondial printre altele, dar nu numai în țările în curs de dezvoltare. Dragi colegi, astăzi îl onorăm pe laureatul premiului Zaharov din 2018, domnul Oleg Sentsov, și alături de el uh, îi onorăm pe toți cei care luptă în uh, viața de zi cu zi, în comunitățile lor locale sau la nivel uh, mai extins pentru drepturile omului, dându-le astfel valoare universală. În urmă cu 30 de ani, Parlamentul European i-a dat uh, primul uh, premiu, astfel de premiu, domnului Zaharov. Astăzi, printr-o uh, coincidență, poate, premiul Zaharov îi va fi acordat unui alt disident ucrainean deținut în Rusia pentru că și-a ex- de- deținut în Rusia tocmai pentru că și-a exprimat în mod non-violent uh, propriile opinii. Am să-i dau cuvântul acum domnului McAllister, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe. Thank you, Maria, for your... Mulțumesc uh, Maria, pentru cuvintele tale introductive. Câteva lucruri acum din partea mea în calitate de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe. Dragi colegi, mai întâi aș dori să subliniez că mă bucur foarte mult că reprezentanta câștigătorului premiului Saharov 2018 a reușit să vină la Strasburg. A avut dificultăți și a ratat zborul, dar până la urmă a reușit să ajungă. Deci, bun venit din toată inima uh, doamnei Natalia Kaplan. Uh, stimată doamnă Kaplan, lupta dumneavoastră și lupta lui Oleg Sentsov nu este doar a dumneavoastră, este lupta noastră a tuturor. Considerăm că vărul dumneavoastră este un deținut politic din Ucraina și de aceea a fost uh, ales ca laureat al premiului Zaharov 2018. Cu toții cunoaștem soarta foarte tristă a vărului dumneavoastră, de faptul că a fost pedepsit cu 20 de ani de închisoare și că este într-o închisoare de securitate în Siberia, de mii de kilometri de casă. Știm că în luna mai anul acesta, Oleg Sentsov a intrat într-o greva foamei de 145 de zile, a cerut eliberarea tuturor prizonierilor ucrainieni din uh, Rus- uh, um, politici ucrainieni din Rusia, a fost obligat să-și încheie greva foamei în uh, octombrie, um, a fost forțat să, să o încheie. Doamnă Kaplan, știți poate că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în iunie anul acesta în care insistă ca Oleg Sentsov și toți ceilalți uh, cetățeni ucrainieni deținuți în Rusia să fie eliberați imediat și fără condiții. Multe grupuri de apărători ai drepturilor omului și uh, Um, personalități uh, precum și regizori uh, ruși au făcut apel la președintele um, Rusiei, dar acesta nu a dat urmare acestor solicitări. Doamnă Kaplan, sperăm că mai întâi ne veți putea spune câteva lucruri despre sănătatea și starea generală a domnului Sentsov. Încă o dată este o onoare pentru noi că sunteți aici și vă dau cuvântul acum. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Mulțumesc foarte mult. Doresc să vă mulțumesc în numele meu, dar și în numele lui Oleg, pentru că îl reprezint pe el aici astăzi. Acest uh, premiu, bineînțeles, nu va înlocui libertatea. Libertatea este mai uh, de preț ca orice premiu. Acum mi s-a încheiat uh, greva foamei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 Acum funcționează. E o problemă tehnică. Yes. Okay. Please continue. Олег выходит из голодовки, но на самом деле полностью он не восстановился. И врачи до сих пор не могут... Deci s-a încheiat greva foamei lui Oleg, dar asta nu înseamnă că este uh, sănătos. Nu știm dacă va reveni la starea sa normală de sănătate. Nu trebuie să uităm uh, că este într-o închisoare din regiunea arctică, într-o uh, Uh, regiune foarte îndepărtată, unde sunt uh, urși polari, uh, ren și tundră. Au, au trimis un om din sud care toată viața a trăit în Crimea, acolo, dincolo de cercul polar. polar. Or, oricine poate să sufere de pe urma acestei climat. Uh, Oleg și-a pierdut, a pierdut uh, mult în greutate, a pierdut, și-a pierdut părul uh, în ultimele, în primele luni de detenție, dar um, el nu a um, lăsat nimic. Mm, continuă să lucreze, continuă să filmeze, Fil, fa, face un film pe baza um, unei piese pe care l-a scris înainte să fie uh, arestat împreună cu un regizor, Ubaev, care a fugit de asemenea din Crimea. Uh, îl numește fratele său uh, din Crimea. Uh, deci uh, participă la proces, uh, participă la selectarea actorilor, um, își continuă lupta, au trecut aproape 5 ani, condițiile, situația sa se înrăutățește, situația sa personală, dar dorește în continuare să-i sprijine pe cei care sunt liberi, sunt afară. Este un erou. Dar să nu uităm că e doar o ființă umană și nu-i place să-i se spună erou. Deci, vă mulțumesc foarte mult în numele lui Oleg pentru acest premiu. Thank you, Ms. Mulțumesc, doamnă Kaplan. Acum aș dori să dau cuvântul câtorva colegi care sunt uh, foarte implicați uh, în problemele Ucrainei și uh, în parteneriatul estic. Are cuvântul mai întâi domnul Rozati, președintele delegației pe lângă uh, Comisia de uh, Asociere Parlamentare UE-Ucraina. Mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă Kaplan, bine ați venit în Parlamentul European. Premiul Saharov din acest an uh, a fost decernat lui Oleg Sensov, o persoană, o personalitate care, prin hotărârea sa de a rămâne un om liber, în ciuda Uh, procesului uh, său uh, inechitabil și în ciuda condițiilor inumane din închisoare este un simbol al luptei împotriva opresiunii rușilor. Este un erou, așa cum a spus, un erou pentru noi toți. Și aș dori să mulțumesc colegilor mei care au sprijinit uh, numirea sa pentru premiul Saharov. Așa cum ați spus, domnule președinte, lupta pentru eliberarea lui Oleg Sentsov și a celorlalți prizonieri ucrainieni deținuți ilegal, ilegal în și de Federația Rusă nu este o cauză pentru care Parlamentul European luptă doar de azi. Am fost foarte activi în ultimii ani, încă de la um, anexarea ilegală a Crimeei în februarie 2014. Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții în care condamnă uh, Um, această, aceste acte ostile și agresive și în, în care uh, am cerut eliberarea prizonierilor politici uh, din închisorile rușilor. Parlamentul European a adus uh, în continuu în atenția lumii uh, cazurile tuturor celor care, pentru că au îndrăznit să nu fie de acord cu această anexare brutală, uh, au fost arestați și aduși în fața tribunalelor ruse, chiar dacă erau cu toții cetățeni ucrainieni. Ne-am exprimat poziția prin mai multe rezoluții care au fost sprijinite de o majoritate eh, enormă în Parlament, eh, dincolo de liniile politice. Există deci o majoritate extrem de largă care a sprijinit consecvent apelurile noastre pentru ca Oleg Sentsov să fie eliberat de autoritățile ruse. Și pot să vă asigur că suntem gata să aducem în discuție această chestiune cu fiecare ocazie în activitățile noastre și noi, în delegația noastră Parlamentul European pentru Ucraina, suntem foarte activi. Încercăm să discutăm cu prietenii și partenerii noștri ucrainieni despre modalitățile în care putem atinge acest obiectiv pentru ca Oleg Sensov și colegii săi să fie eliberați dar în ultimele două săptămâni, din păcate, am uh, văzut că din nou Kremlinul a folosit cinic uh, justiția. Au fost arestați 24 de marinari ucrainieni și cu toții acum uh, sunt într-un centru de detenție înainte de proces la Moscova. Este un, încă un exemplu de uh, politica Federației Ruse foarte agresivă care a încălcat dreptul internațional pentru a-și atinge obiectivele politice. Săptămâna aceasta, vom decerna acest premiu lui Oleg Sentsov bineînțeles, mai întâi pentru a aduce un omagiu, a aduce un omagiu lui și curajului său, pentru că este o sursă de inspirație pentru toți cei care sunt oprimați în lume. Dar, dincolo de acest lucru, dorim să folosim ocazia pentru a face și mai multă presiune asupra Kremlinului, pentru a spune sus și tare că cu noi nu merge propaganda Kremlinului, pentru că știm exact cum stau lucrurile în Rusia și în Ucraina. Este și felul nostru de a transmite un mesaj tuturor prizonierilor ucrainieni din închisorile ruse, doar pentru că au refuzat ocuparea Crimei de către ruși. Dorim să le spunem că nu uităm aici în Parlamentul European și folosim orice ocazie pentru a cere ca ei să fie eliberați și pentru a face presiuni. Doresc să vă rog, doamnă Caplan, să transmiteți urările noastre de bine lui Oleg Sensov și să-i transmiteți respectul nostru. Thank you, Darius Mulțumesc, Darius Rosati. și acum numele Com Comisiei de Cooperare Parlamentară UE-Rusia, Otmar Caras. <clears throat> Domnule președinte, stimată doamnă Kaplan, ați uh, exprimat atât de succint, dar totuși um, într-un mod uh, atât de clar și grăitor uh, problema care ne Um, care ne afectează um, și ați explicat care este poziția, care este situația lui uh, Oleg Sentsov, um, care, este, care are un rol atât de simbolic și nu numai. Iată, aniversăm 70 uh, de ani de la uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Vă urăm bun venit în calitate de uh, reprezentant al lui Oleg Sentsov, cu atât mai mult cu cât are loc această aniversare. Delegația Parlamentului European pentru, reluții, pentru relațiile cu Rusia este mândră și se bucură să poată participa la această reuniune cu dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră ne dați un exemplu um, venind în fața uh, noastră. Prin această reuniune dorim să aducem un omagiu curajului lui uh, Oleg Sentsov. Um, absența sa este și ea simbolică și reprezintă suferința atâtor cetățeni ucrainieni care în urma unor procese nedrepte au, în Rusia au fost uh, uh, au ajuns în închisori ruse. Iar absența sa este um, dureroasă și condamnabilă. Ca președinte al acestei uh, delegații, încerc uh, împreună cu colegii uh, noștri să um, creăm punți în cadrul mm, în care, ne, în care acționăm. Însă există și unele linii de netrecut, linii roșii iar drepturile omului, libertățile fundamentale și respectarea, stat, uh, și respectarea dreptului internațional sunt astfel de linii roșii. Sunt uh, lucruri cât se poate de importante pentru noi. Ca actor global cu un uh, loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU, Rusia ar trebui să se supună dreptului internațional și declarației universale privind drepturile omului iar orice nerespectare a acestora nu poate să fie acceptată de către noi, fără niciun fel de reacție. Situația în Crimea uh, anexată este uh, neschimbată, după cum știți și dumneavoastră. În plus, avem de-a face cu o, un comportament agresiv și irresponsabil din partea armatei ruse care a dus la tensiuni în Marea Azov. Pentru a asigura pacea și stabilitatea întregului continent este esențială restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei. Astăzi putem să vă promitem un lucru vom continua să condamnăm și să, să, să spunem lucrurilor pe nume și să condamnăm um, înrăutățirea dre- situației drepturilor omului în uh, Rusia, uh, oprimarea activiștilor, mass media, um, societății civile, uh, crearea de legi țintite tocmai pentru, a, uh, um, pentru reprimare nu, nu poate decât să înrăutățească și să, uh, situația în Rusia și să slăbească această țară. Se creează emoții negative și se ajunge la o polarizare a societății în urma acestei, acestui tip de campanie. Oleg Sentsov este un simbol pentru cei mulți, cei care au fost condamnați pe nedrept cu toții sperăm că toți aceștia vor putea părăsi închisorile cât se poate de curând. Este dreptul lor ca ucrainieni să-și exprime liber gândurile, să trăiască liberi, fără teamă, fără urmărire penală. Pentru că um, gândurile sunt libere și nu cunosc uh, închisori. Vă mulțumesc foarte mult uh, și îi urăm numai bine lui Oleg Sentsov și tuturor celorlalți uh, deținuți. Mulțumesc, Otmar Caras. Îi dau cuvântul acum doamnei Rebecca Harms, care conduce Adunarea parlamentară Euronest coprezidează acest Euronest, care este o instituție prin care Parlamentul European cooperează cu țările din parteneriatul estic, inclusiv Ucraina. Vă rog. Uh, David McAllister, um, ich werde auch Deutsch sprechen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi și eu în uh, germană. Mă bucur să văd în rândul colegilor un sprijin atât de mare pentru um, alegerea candidatului nostru și laureatului nostru de acest an și um, sper că acest uh, sprijin uh, arată și că am înțeles ce a vrut să spună Oleg Sentsov și prin greva foamei pe care a făcut-o. Și mă bucur că um, verișoara sa, Natalia, a subliniat că Oleg nu vroia să fie uh, erou el pur și simplu voia să, fa- voia să facă filme în libertate. Filme pentru um, și um, luptând pentru libertatea um, patriei sale, Crimea, ucraineană, um, el a fost uh, arestat de mult uh, timp, Natalia și alții uh, luptă pentru eliberarea lui Oleg. Și cea mai importantă uh, dorință pe care doresc să o exprim astăzi este că eu nu renunț la ideea ca Oleg să fie eliberat. Și sper ca decizia noastră de a acorda acest premiu să contribuie la uh, eliberarea sa și sper să-l putem avea alături de noi cât se poate de curând. Aș vrea să vă spun însă că Oleg Sentsov uh, um, nu a luptat numai pentru el însuși. El vrea să facă, își dorește să facă filme, dar, ne, dar cunoaștem uh, Uh, și uh, jurnaliști uh, din Donbass, din Crimea, care ar vrea să fie din nou jurnaliști. Vrem, cunoaștem agricultori din această regiune care pur și simplu vor să fie din nou agricultori. Mult prea mulți au fost deținuți în Rusia. Și acest premiu, precum și Uh, greva uh, foamei pe care a făcut-o îi um, se atribuie atât lui Ole cât și tuturor celor uh, deținuți pe nedrept um, în Rusia. Mulțumesc, Natalia, pentru că ai venit alături de noi. Mulțumim, Rebecca Harms, pentru cuvintele clare. Acum, dragi colegi, aș dori să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice și vă voi ruga să fiți cât mai conciși, pentru că vrem să auzim și răspunsurile doamnei Kaplan. În primul rând, uh, Eduard Cucan, uh, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, un călduros bun venit uh, doamnei Kaplan și celorlalți, celorlaltor nominalizați pentru premiul de anul acesta. Mă bucur Uh, să văd această nominalizare. Uh, împreună cu Mihail Galer l-am propus pe domnul Sențov pentru acest premiu în cadrul grupului nostru politic și astăzi suntem, mândru, suntem mândri că am uh, reușit cu această nominalizare și datorită sprijinului colegilor PP. Uh, nominalizarea uh, lui Oleg Sentsov pentru premiul Saharov pentru modul uh, pacific în care s-a opus ocupației ilegale a Crimeei și pentru lupta sa pentru drepturile mm, prizonierilor politici și prizonierilor ucraineni deținuți în Rusia. S-a ridicat împotriva nedreptății, împotriva unui sistem care criminalizează libertatea și a arătat capacitatea capacitatea de autosacrificiu în momentul în care a intrat într-o uh, grevă uh, prelungită a foamei sperând că vocea sa va fi auzită și că lumea va înțelege valorile onoarei, adevărului, uh, dreptății și democrației. Și apelul său a fost auzit, iar astăzi suntem toți aici pentru a-i onora vocea. Acest apel îl uh, transformă într-un uh, prizonier de conștiință, dintr-un prizonier de conștiință într-un uh, prizonier care se luptă pentru libertatea de exprimare. Sunt sigur că am făcut o alegere bună nominalizându-l la premiul Zaharov. Oleg Sentsov este un nevinovat, încarcerat uh, și nu trebuie să păstrăm tăcerea, să ne respectăm convingerile și principiile universale ale statului de drept, ale drepturilor omului. Libertatea de exprimare este primul uh, coșmar al tuturor regimurilor autoritare și dictatoriale care Uh, îi împiedică să-i controleze pe oameni. Este o uh, puternică armă și nu trebuie să permitem libertății și speranței să moară. Uh, venind dintr-o fostă dictatură, Cehoslovacia, timp de 20 de ani uh, am avut trupe rusești într-o mm, prezență așa numită temporară. Ei bine, eu salut această nominalizare ca o recunoaștere a tuturor vocilor care uh, nu s-au temut să se ridice împotriva uh, nedreptății. Aceste voci trebuie să poată fi auzite. Însă, totuși, astăzi, văzând numele lui Oleg Sentsov uh, pe lista laureaților uh, premiului Saharov pentru libertatea de uh, gândire, Totuși, Oleg Sentsov este în continuare în închisoare, starea sa este una fragilă și când am demarat procesul de nominalizare, am avut o mică speranță că voi avea șansa să-l cunosc personal în cadrul ceremoniei și, din păcate, acest lucru nu va fi posibil. Însă, doresc să-i urez să-și păstreze puterea, uh, puterea de, uh, în convingerile pe care le are, să-și recupereze sănătatea și să fie convins că nu este singur în lupta asta. Mulțumesc! Mulțumesc, Eduard Cucan, și Permiteți-mi, doamnă Kaplan, să adaug că săptămâna trecută domnul Cucan a mm, organizat o proiecție documentară a filmului Procesul la Bruxelles, ă, la care am participat și eu și a fost impresionant. Suntem un parlament deosebit de divers, avem opt grupuri politice, prin urmare voi da ă, cuvântul unui reprezentant al fiecărui grup politic din partea SND, doamna Soraya Post. Mulțumesc, uh, bună seara și bine ați venit, uh, doamna Natalia Kaplan. Uh, sunteți verișoara laureatului Premiului Zaharov 2018, Oleg Sentsov. Suntem onorați să vă vedem astăzi reprezent Tând, uh, grupul uh, Socialiștilor și Democraților doresc să urez bun venit și celorlaltor doi uh, finaliști, reprezentanții celor nouă ONG-uri care salvează viețile migranților ce traversează Marea Mediterană, precum și reprezentantului Nazer Sersati. Cu toții au demonstrat curaj și angajament uh, autentic pentru drepturile omului și solidaritate. Oleg Sentsov scenarist, realizator de filme și uh, activist pentru drepturile omului, a denunțat în spirit pașnic uh, anexarea ilegală uh, în 2014 a Crimeei de către Rusia și uh, crimele și persecuțiile împotriva tatarilor din Crimea. Dragi colegi, pentru noi Oleg reprezintă curaj, curajul, determinarea și lupta împotriva uh, oprimării, lupta pentru libertatea de exprimare în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, libertatea de exprimare este dreptul oricărui individ de a avea o opinie fără uh, a fi uh, condamnat și să poată să-și transmită ideile prin orice suport. Nerespectarea libertății de exprimare de către guvernul rus l-a adus pe Oleg în închisoare. Cu toții avem nevoie de acești oameni curajoși, scritori, artiști, realizatori de film, fotografi, Uh, militanți pentru drepturile omului, oamenii de pe stradă uh, care mm, depun mărturie despre abuzurile împotriva drepturilor omului și care ne ajută să protejăm democrația în lume, din ce în ce mai încercată, inclusiv în Uniunea Europeană. Să sperăm că premiul acordat uh, lui Oleg Zentov, premiul Zaharov pentru libertatea de exprimare, va fi un semnal de alertă pentru de trezire la realitate pentru autoritățile ruse ruse și mai ales pentru Vladimir Putin uh, și Oleg și ceilalți uh, prizonieri ucraineni să fie eliberați. Și voi uh, cita un romancier celebru, George Orwell, care a spus că dacă libertatea înseamnă ceva, ei bine, ea înseamnă dreptul de a le spune oamenilor ce nu vor ei să audă. În numele grupului meu, vă rog să transmiteți, doamnă Kaplan, sprijinul nostru și cele mai bune urări uh, uh, vărului dumneavoastră și să-l asigurați că vom continua să ne luptăm pentru a găsi o soluție pentru eliberarea sa, precum și pentru toți ceilalți uh, prizonieri politici ucraineni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Post! Nu avem niciun reprezentant de la ECR. Prin urmare? A, ah, aici, aici. E adevărat că nu mă uit niciodată atât de la dreapta. Îmi pare rău că am uh, întârziat, însă stau aici, pe colț. Ehm, eh, Mulțumesc, grupul nostru susține cu toată tăria candidatura eh, lui Oleg Sentsov. Așa cum am susținut întotdeauna Ucraina în lupta sa pentru independență și unitate, pentru integritatea teritoriului său. Nimeni nu ar trebui să fie condamnat pentru convingerile sale politice, nimeni nu ar trebui să fie condamnat pentru uh, faptul că își exprimă uh, opinia, nimeni nu trebuie să fie aruncat în închisoare din aceste cauze, mai ales atunci când capetele de acuzare sunt falsificate cu sute coața albă. Suntem foarte preocupați de starea de sănătate a lui Oleg Sentsov și înțelegem uh, că Oleg nu a făcut tot ce a făcut pentru el, ci pentru a uh, apăra uh, alți prizonieri din Rusia. Acordarea premiului Zaharov este un gest deosebit de important. Ă, ne permite să spunem suscitare, să-i spunem numele, să-i spunem că nu-l vom uita nici pe el, nici pe ceilalți prizonieri politici ucraineni un semnal important pe care vrem să-l dăm în această perioadă în care asistăm la tendințe autoritare care înfloresc peste tot în lume. În orice caz, doamnă Kaplan, vă rugăm să trans- să transmiteți lui Oleg urările noastre de sănătate și ne dorim să fie eliberat, la fel ca și toți ceilalți prizonieri. Mulțumesc! Și acum Trecem la, doamna, la domnul Austrevicius. Stimați președinți, dragă Natalia, dragi nominalizați la premiul Zaharov, dragi colegi, în acest an premiul Zaharov este simbolic în modul cel mai șocant, pentru că acest simbol ne spune cât de gravă și de dureroasă este lupta pentru drepturi și pentru libertate, cât de, cât de dificilă a fost în, și în timpurile, în vremurile sovietice și astăzi, în Rusia de astăzi. Acum 30 de ani, în, nou, în 1988, primul premiu Zaharov a fost acordat lui Nelson Mandela și Anatoli Marcinkov, post, uh, postum. Colegul nostru, Elmar Brock, a participat la acea ceremonie acum 30 de ani. Anatoli Marcinko a fost cofondatorului grup cofondatorul grupului uh, Moscova-Helsinki și a fost recunoscut ca primul uh, prizonier politic din Uniunea Sovietică și uh, în Uniunea Sovietică și conform lui Andrei Zaharov, Marcinkov a fost primul care a vorbit și a scris despre taberele, lagărele uh, post-staliniste, așa numite gulaguri a petrecut 20 de ani în închisorile sovietice, deportat în Siberia. 20 de ani. Dragi colegi, peste două zile vom uh, acorda premiul Zaharov uh, celui mai de frunte, să-i spunem, prizonier politic uh, din Rusia, lui Vladimir uh, Putin. Nu va fi primul, dar din fericire el este încă în viață și ne bucurăm uh, pentru asta. Această corelație între uh, URSS-ul uh, post-stalinist și Rusia lui Putin este șocantă. Oleg este un simbol al unui curaj excepțional, al unui om liber, al unui cetățean liber, care apără idealurile democratice și de libertate, întâi în Maidan și apoi în Crimea, țara sa, uh, regiunea sa natală. Și își continuă lupta și în uh, închisoare, așa cum ne-a spus Natalia, și se luptă nu pentru el, se luptă în numele tuturor prizonierilor politici ucraineni aflați în detenție și aruncați acolo de regimul lui Putin într-un mediu deosebit de ostil. Ca și în timpurile post-staliniste, prețul primirii premiul lui Zaharov și astăzi pare să fie 20 de ani într-o închisoare din Siberia. Și Îmi pare rău că acest simbolism uh, s-a adăugat, uh, a fost adăugat de către Kremlin și în cazul lui uh, Sentsov, într-un mod deosebit de cinic. Oleg Sentsov este un simbol al curajului și al sacrificiului de sine într-un secol al agresiunii, al șovinismului, al ocupației, al anexării. Uh, luptând pentru drepturile consacrate de Declarația Universală a Drepturilor Omului și sper că exemplul său va servi drept încurajare pentru toți cei care au nevoie de această încurajare în Rusia și în Crimea ocupată. Și sper că ne va încuraja și pe noi, politicienii care reprezentăm lumea liberă, să nu facem niciun compromis, apărând Uh, libertatea și democrația și stopând regimuri de genul celui de la Kremlin și uh, trebuie să-i cerem uh, eliberarea imediată a uh, prizonierilor politici uh, ucraineni și a marinarilor uh, ucraineni care au fost capturați în Marea Neagră recent. Și în cele din urmă sper că curând Oleg va fi liber și vom putea să-l salutăm în persoană aici, în Parlamentul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Petras! De la Verzi dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog! Ja, Frau Kaplan, herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament. Doamnă Kaplan, bun venit în Parlamentul European. Eu nu îl cunosc uh, personal pe Oleg Sentsov, nu am uh, putut călă... n-am avut niciodată ocazia să călătoresc în Ucraina, însă întotdeauna mi se pare foarte impresionant uh, când persoane deținute care sunt sub o enormă presiune găsesc în continuare puterea să lupte pentru ceilalți, să lupte împotriva suferinței celorlalți, nu numai împotriva propriei suferințe. a existat o vreme, vreme în care, la nivel global, exista o oarecare stabilitate, um, dar ea este afectată acum și vedem că vin la putere prin alegeri democratice dictatori. Tocmai de aceea um, lupta uh, pentru democrație, pentru libertate este cu atât mai importantă și nu pot decât să apreciez pe cei care uh, se exprimă liber uh, și pașnic, apărându-și convingerile. Sunt în Parlamentul European de patru ani și jumătate și de fiecare dată a fost foarte greu să alegem între diferiții candidați pentru premiul Zaharov. Uh, Uh, n-am văzut uh, nicio candidatură, nicio persoană care să fi fost uh, nominalizată și să nu-l fi meritat. Mă emoționează faptul că în continuare există atât de mulți oameni care nu se lasă întorși din drum de către putere, de către prin violență, prin, ci pur și simplu își continuă calea și asta ne dă curaj și speranță pentru democrațiile noastre și pentru viitor. Îi urez lui uh, Oleg să reușească să, fie, să iasă din închisoare, uh, îi uh, urez și sănătate, să-și poată reveni după această experiență și um, celor Um, care au fost candidați, la, deci au fost pe lista finală pentru premiul Zaharov, le urez să aibă curaj să continue pe calea lor. După cum spuneam, întotdeauna este dificil, um, dar întotdeauna um, sunt atât de impresionanți cei care nu își văd mai propriul interes, ci luptă pentru ceilalți ce încearcă să facă bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și toate cele bune lui Oleg. Mulțumim! Grupul GUE Angel <coughs> nu este reprezentat, nici EFDD și nu e nicio surpriză, nici grupul ENF. Mai dorește altcineva să intervină? Dorește Michael uh, Galler eu aș sugera să-i dăm uh, cuvântul uh, și lui și apoi uh, doamna Caplan să răspundă. Mulțumesc! Bun venit, doamnă Caplan, precum și celorlalți doi, reprezentanților celorlalți doi candidați. Nu trebuie să repet cele spuse până acum, nu pot decât să le sprijin, dar aș avea câteva întrebări. Puteți să ne spuneți cum a aflat Oleg Sentsov că a primit premiul? Asta m-ar interesa. Apoi aș vrea să știu dacă modul în care este tratat de, s-a schimbat de când a primit premiul, s-a îmbunătățit, s-a înrăutățit. Uh, ceilalți deținuți uh, știu și ei că a primit uh, premiul și mm, au dat dovadă de oarecare solidaritate, poate. Și apoi, în um, opinia publică, să spunem, sau în uh, domeniul activiștilor uh, drept sau în, în rândul activiștilor pentru drepturile omului, cum este văzut cazul Oleg Sentsov? În cercul celor care luptă pentru drepturile omului se discută acest uh, lucru și există în momentul de față în Rusia uh, inițiative de a cere concret de la guvernul rus eliberarea? Sunteți singură sau sunteți sprijinită uh, și în Rusia? Bineînțeles, în Ucraina uh, aveți parte de sprijin, dar mă întreb dacă din interiorul Rusiei există oarecare presiune. Și aș vrea să vă întreb ceva, ce așteptări aveți de la noi, de la guvernele noastre, în uh, ceea ce îl privește pe Oleg Sentsov. Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumim, Michael Galler pentru aceste întrebări cât se poate de precise. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Se pare că nu este cazul. Doamnă Caplan, ați ascultat intervențiile colegilor, uh, vi s-au adresat și câteva întrebări, cât se poate de concrete. Vă dau cuvântul uh, să răspundeți uh, cât de în detaliu doriți. Ah, nu știu ca să am самого alegă, da, un восстанавливает. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În ceea ce privește sănătatea lui Oleg, da, se simte mai bine. Um, a spus că i s-a deteriorat starea de sănătate, dar după ce și-a pus capăt grevei foamei, se simte mai bine. Problema este că niciun medic independent nu a fost să-l vadă pe Oleg, de aceea nu știm sigur care este starea sa, starea sa de sănătate, pentru că nu primim informații directe. Uh, nu am comunicat decât cu medici din închisoare în ceea ce privește tratamentul său, e bine, recent nu a primit un pachet pe care l-am trimis. Chiar dacă în Rusia există o lege um, că se putea trimite doar un pachet de maxim 20 de kilograme dată la 3 luni. Noi am trimis un pachet de exact 30 de kilograme, dar uh, închisoarea a zis că e mai greu de atât și de aceea nu a primit uh, pachetul, chiar dacă în pachet uh, erau um, era tot ceea ce avea nevoie ca să supraviețuiască, șosete groase, fructe uscate și așa mai departe. Iată care sunt problemele care ne concentrăm, ne, ne, ne confruntăm. Ehm, dar are probleme de zi cu zi, poate s-a obișnuit cu ele ehm, de atâta vreme. În ceea ce privește pe apărătorii ruși ai drepturilor omului, da, există. Nu știu cum au reușit să supraviețuiască în Rusia și eu am naționalitatea rusă, dar am părăsit Rusia acum doi ani. Este foarte greu să continue să activeze în Rusia și nu doar pentru că Uh, sprijină Ucraina, sprijină drepturile tuturor prizonierilor politici în Rusia. Nu sunt doar ucrainieni, sunt și mulți uh, prizonieri politici ruși și alte grupuri etnice sunt uh, reprezentante în rândul prizonierilor politici. Um, oamenii au cerut administrației prezidențiale să Um, elibereze acești prizonieri, dar demonstrații de masă sunt imposibile, pentru că oamenilor le e frică, le e frică să fie arestați. Dar apărătorii drepturilor omului, omului își continuă eforturile. Noi acum, pentru noi, important este ca Oleg, să, Oleg să-și primească pachetul. Poate nu vi se pare mult, dar e mult pentru o persoană care e în închisoare în condițiile care sunt acolo. Bineînțeles, îmi doresc din toată inima ca Oleg să fie eliberat. Care sunt speranțele mele? Ei bine, sper că se va folosi o, pârie, o pârghie care să-l convingă și pe țarul rus că păstrarea lui Oleg, Oleg în închisoare uh, poate să aibă consecințe. Și nu e vorba doar de Oleg și de greva foamei pe care a făcut-o, care l-a afectat atât de mult. El a cerut ca toți prizonierii politici să fie liberați. Dar mass media a spus că el face greva foamei pentru el însuși, dar nu despre asta e vorba. El a spus că toți prizonierii politici ucrainieni să fie liberați. Asta dorea. Mulțumesc. Colegi. Dragi colegi, mai aveți alte observații, întrebări? Nu? Atunci, dau cuvântul lui Cristian Preda, în calitate de vicepreședinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, înlocuiește pe domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr. În, eu închei această reuniune comună a Comisiei pentru Afaceri Externe a sub, a Comisiei de Dezvoltare și a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, cu sprijinul Delegației pentru Relațiile UE-Ucraina și a Delegației de Cooperare. C'est bon, ça va? Ça marche? Funcționează? Apăsați pe buton și o să meargă. Și deci uh, împreună și cu delegația UE Rusia. Câteva cuvinte din partea mea. Doresc să vă amintesc că chiar astăzi sărbătorim 70 de ani de la adoptarea Declarației Universală a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, astăzi, pe 10 decembrie. Și aici, la Parlament, am organizat o săptămână a drepturilor omului pentru a pregăti această dată aniversară și pentru că, iată, au trecut 70 de ani, doresc să amintesc că această declarație este una universală pentru că ni se spune pe aici, pe acolo, că această declarație este o declarație mm, bună doar pentru Europa sau pentru o parte a Europei. De aceea, în alte părți ale lumii au apărut alte declarații care limitează drepturile omului. Măcar într-o zi pe an trebuie să aducem aminte că este o declarație universală, nu a Occidentului, nu a Europei. Este universală pentru că drepturile și um, pentru că drepturile sunt universale. Permiteți-mi de asemenea să vă amintesc un eveniment foarte trist de acum câteva ore. A murit Ludmila Alexeeva, care a primit în 2009 premiul Saharov în calitate de membră a organizației Memorial. Ludmila Alexeeva, dincolo de faptul că a fost a primit premiul Saharov acum 9 ani, um, a fost una dintre cele mai cunoscute disidente sovietice. Care, ea s-a implicat deja în apărarea drepturilor omului la jumătatea anilor 60 a apărat mai întâi scriitorii pe Iuli Daniel și pe Andrei Sinevski De pe, peste 50 de ani a luptat pentru drepturi și libertăți și amintesc acest lucru în contextul atribuirii premiului Saharov anul acesta lui Oleg Sentsov, care, ca și Alexeva și ca și Saharov însuși, este o victimă a comunismului. Pentru că Ceea ce e acum în situația actuală din Rusia este o, consecin o consecință a um, depășirii incomplete a perioadei comuniste. De aceea acești oameni sunt în închisoare, pentru că, din păcate, comunismul n-a murit și această luptă pentru libertate are loc astăzi împotriva celor care au preluat uh, moștenirea comunistă și acest lucru explică și agresiunea recentă împotriva Ucrainei, ceea ce explică și faptul că Marea Neagră nu este o mare liberă. Deseori vorbim despre Marea Mediterană, pentru că e o mare traversată acum de oameni care în căutarea libertății, dar Marea Neagră continuă să, zona Mării Negre continuă să sufere de pe urma presiunii ruse. Și Oleg Sentsov a primit premiul Saharov pentru că ca și Alexeeva și ca și mulți alți cetățeni uh, din fostele țări comuniste a luptat pentru libertate. Este o luptă care continuă și sunt sigur va continua atâta timp cât uh, șef de state, lideri autoritari vor continua să fie la putere. Deci, haideți să ne păstrăm speranța și să nu uităm aceste mări, Marea Mediterană, dar și Marea Neagră, și haideți să le privim uh, sub unghiul libertății uh, acestei, acestui ideal um, purtat de acești eroi. Mulțumesc!